Okay. And so, dear colleagues, please take your, your seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Putem începe acum. Cristina, te rog. Luigi Morgano, vă rog să luați loc. Trebuie să începem. Hol. Liniște în sală. Toată lumea a sosit. Ok. It is a Monday afternoon. It's not easy to have... Luni după amiaza este greu să vină colegii dar colegii foarte speciali sunt în sală. Vreau să îi mulțumesc călduros invitatului nostru special. Știți deja cu toții atât de bine cine este Ken Loach. Este invitatul nostru extraordinar la această reuniune. Am să îl prezint în detaliu imediat. O avem aici și pe Selin Shama, care a participat la premiul Lux cu filmul Band de fii, un film fantastic. A fost chiar uh, un film uh, printre finaliști uh, în 2014 și se află alături de noi și Andreea Segre, regizorul unui film care a luat premiul Lux, un film foarte emoționant, Io sono Li în italiană, Eu sunt Li. și, cum spuneam, el a câștigat premiul Lux în 2012. Avem, de asemenea, plăcerea de a avea alături de noi pe doamna Doris Pac, după cum uh, știți sau nu, a fost uh, președintea comisiei noastre și este un fel de mamă a premiului Lux, care acum uh, a primit de la președintele Schulz misiunea de a coordona acest premiu. Mulțumesc pentru prezență, Doris. Este o plăcere să te avem alături de noi și acum trec la italiană. Vreau să vă spun imediat că suntem foarte mândri, fericiți și emoționați să urăm bun venit uh, ilustrări uh, excep- um, calității excepționale a cinematografiei europene în persoana domnului Lăuci. Dar mai întâi aș vrea să spun câteva cuvinte despre uh, Andrei Vaida, care ne-a părăsit un mare regizor polonez care a știut cu stilul său plin de spiritualitate, dar uh, și de bucurie, să ne atragă atenția asupra dinamicii istoriei din țara sa, mai ales uh, uh, în timpul de după cel de-al doilea război mondial și a reprezentat o voce liberă în cinematografia europeană și mai ales uh, cinematograful din Europa de Est. A primit palma de aur cu Omul de marmură și apoi uh, cu filmul Omul de fier, film dedicat uh, lui Lech Walesa. El a fost întotdeauna foarte atent la ce se întâmpla în țara sa, a vorbit mult despre epoca cortinii de fier. Cum spuneam, avea un stil uh, plin de spiritualitate, era atent la uh, simboluri a fost directorul teatrului din Varșovia și a primit și un Oscar în anul 2000 și în 2006 a primit și uh, Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin. Sunt doar câteva dintre distințiile uh, care au uh, recunoscut meritul și valoarea muncii uh, regizorului Andrei Vaida. Și nu puteam să nu vorbim despre această personalitate extraordinară care era și un um, eurofil convins și putem măcar să-l aplaudăm ca să îi celebrăm memoria. E, ehm, può că dopo... Poate că după aceea o să putem să ne uităm uh, la un mic uh, film uh, în memoria colegului Vaida. Anul acesta este un an special uh, distinși oaspeți pentru că se împlinesc 10 ani de când a fost creat premiul Lux, premiul uh, instituit de Parlamentul European pentru a premia filmele europene și am încercat să anticipăm uh, ceea ce vedem astăzi, o cinematografie europeană bogată, diversă, care să reflecte diversitatea europeană. În ultimii 10 ani, nu numai că am premiat 100 uh, de autori, 100 de filme, cred că am arătat uh, și o altă fațetă a cinematografului european, mai ales cea a uh, cinemaului independent. Mulți mm, regizori ar fi putut să fie alături de noi, dar ne bucurăm să avem printre noi pe laureatul Palmei de Aur de anul acesta de la um, Festivalul de la Cannes, cu filmul său profund uman, eminamente social. Cum spuneam, uh, sunt recunoscători și pre- pentru prezența celorlalte doi regizori care ne s-au alăturat, Selin Șama și Andreas Segre. Această reuniune este difuzată în direct, uh, în live streaming pe site-ul Parlamentului, dar și pe uh, site-ul canalului de televiziune Arte. Parlamentul uh, European a dorit să dedice acest premiu uh, cinematografului european pentru a reflecta sensibilitatea și limbajul creativ specific. Și am dorit de asemenea să există subtitrare în cele 24 de limbi oficiale, nu numai a filmelor care au câștigat uh, uh, primele distinții, primele trei locuri, dar și a tuturor filmelor care au fost uh, selecționate uh, pentru finală. Și a fost poate pentru prima oară când uh, multe filme europene au reușit să fie vizionate uh, în colțurile Europei unde altfel nu ar fi ajuns. Și am vrut de asemenea să promovăm pe tinerii regizori să le permitem să obțină succes și pe scena internațională dincolo de um, um, continentul european. Și nu doar tinerii regizori au participat la premiul Lux, ci și regizori deja consacrați regizori de renume. Oricum, datorită acestui premiu, au putut să um, atingă un public diferit. Și vreau să vă spun că uh, Uh, mai multe filme precum Aida lui Kozlovski uh, um, au câștigat uh, Oscarul sau au, putut, sau au fost numite la categoria cel mai bun film străin. Mă gândesc, bineînțeles, la cei care fac ca premiul Lux să fie o realitate. Mă gândesc la tot personalul, la Doris Pac și alți deputați care s-au implicat activ. Ne-am fi dorit ca tot să fie prezenți astăzi aici. S-au făcut pași de uriaș. Înainte se numeau Lux Days. A fost un eveniment uh, care mai întâi se petrecea practic uh, neobservat, uh, numai în sediul Parlamentului și anul trecut mai mult de 50 de orașe au difuzat filmele finaliste. Se va întâmpla la fel și anul acesta cu ediția premiului Lux, un film care este o coproducție între mai multe țări și mă gândesc la atunci când deschid ochii, cele trei filme finaliste, dintre care va fi ales învingătorul, vor vota deputații și spectatorii, cum spuneam, va fi uh, uh declarat învingătorul în cadrul unei ceremonii la Strasburg, în prezența regizorului câștigător, dar și a celorlalți doi am um, um, uh, țesut legături și cu mai multe festivaluri de cinema, um, um, cinema, precum cel de la Veneția și cel de la Calovivari. Și vreau să uh, le uh, mulțumesc pentru faptul că acum există colaborare și între membrii juriilor de la aceste două festivaluri și cel de la Lux și vreau să salut și pe tinerii din sală, tinerii care promovează în Europa cinematografia noastră și vă rog să-i aplaudați. Și astăzi când am ajuns pe esplanada Parlamentului European, poate că ați văzut uh, afișul uh, Festivalului Lux. Astăzi, la orele 19, avem uh, vernisajul unei expoziții nemaipomenite care este destinată poveștii acestor 100 de filme și 100 de uh, regizori mai este și un alt eveniment care ilustrează în mod simbolic nu numai felul în care a evoluat acest premiu, ci și pentru că este un adevărat eveniment european. Este vorba despre difuzarea în uh, simultan în 28 uh, de uh, state și la aceeași oră a filmului care deschide premiul anul acesta și, cum spuneam, va fi subtitrat în cele 24 de limbi oficiale și în plus va fi difuzat și la uh, um, cinematograful uh, din uh, galerie deci, din Bruxelles, ceea ce dovedește anvergura pe care o are acum acest eveniment. Noi vrem să susținem cinematograful independent european este angajamentul nostru cel mai recent. Vrem să existe un adevărat spațiu pentru uh, cinemaul european și vrem ca și industria culturală și industria cinematografică și de televiziune europeană să devină mai solide. Dar credem că adevărata valoare a acestui premiu este că a permis să se afle în lumina reflectoarelor, de unde și denumirea premiului Lux Lumină în latină, a acestui fenomen uh, complex care este um, cinematograful european. Și instituțiile politice europene au trebuit să deschidă ochii și să vadă că există o adevărată criză în Europa, o criză etică, o criză culturală. Uh, și să ne dăm seama că există adevărate provocări și toate aceste fenomene precum uh, inegalitățile, imigrația, uh, șomajul tinerilor, mm, vechile și noile forme de discriminare, criza economică, toate acestea sunt reflectate în uh, cinematografia europeană. <clears throat> și credem că uh, putem să ne gândim, putem să interpretăm în, în profunzime toate aceste fenomene datorită cinematografiei europene. Și poate că fără filme nu am putea să ne descurcăm la fel de bine când suntem confruntați cu toate aceste crize. Credem că cultura este un uh, indispensabilă pentru viitorul Europei și nu putem să ne echipuim Europa fără cinematograful european. Uh, în încheiere aș vrea să mai spun două lucruri. Mai întâi că sunt bucuroasă de faptul că în ultimul discurs despre starea Uniunii, președintele Juncker a spus că uh, creatorii uh, europeni sunt uh, precum uh, uh, bijuteriile din corona a, a reginei și este foarte important pentru că în Europa de astăzi cultura aproape că dispare de pe lista priorităților și noi am, l-am crezut pe cuvânt pe uh, domnul Juncker și aș vrea să mai spun uh, încă un lucru. În uh, Anul trecut, uh, cinematograful european a dus-o foarte bine. Uh, a crescut numărul uh, intrărilor la filmele europene difuzate în Europa și cam 30% dintre filmele care au fost blockbuster erau filme produse în Europa și să sperăm că această tendință să continue și vom um, face și noi tot ce putem pentru a sprijini um, cinematograful european prin programe precum Europa Creativă regizorii care au sensibilități diferite, așa ca și dumneavoastră, dar care au și uh, un renume, care au și o uh, datorie, sunt uh, cei în care noi avem încredere. Trebuie să creăm punți, să creăm punți pentru a ne înțelege, pentru a ne cunoaște mai bine unii pe alții, uh, pentru că suntem într-o uh, Europa unde se dorește restabilirea frontierelor, unde se construiesc din nou uh, ziduri, exact precum cel pe care țara dumneavoastră dorește să-l construiască acum când se pregătește să abandoneze Europa. Eu vorbesc cu multă claritate, cu multă sinceritate și mă adresez tinerilor. Lupta continuă, continuă în Europa, însă eu îmi doresc ca educația și cultura să fie acele medii în care să dărâmăm întotdeauna zidurile și să avem un adevărat spațiu european unde drepturile fundamentale sunt respectate. Acum aș vrea să dau imediat cuvântul domnului Ken Loach, aștept cu nerăbdare intervenția dumneavoastră și am să rog Uh, și pe colega Doris Pac să uh, ia cuvântul în care, și poate că ar putea să adreseze întrebări uh, regizorilor noștri invitați, Selin Șama, Andreea Seghe și Ken Loach. Acum vă dau cuvântul. Vă rog, domnule Ken Loach. Thank you. And, um... Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru privilegiul de a-mi permite să spun câteva cuvinte aici. Sunt destul de intimidat să văd atât de mulți oameni în fața mea. Și, în primul rând, trebuie să spun că nu auzisem de moartea lui Andrei Vaida până acum, când ați spus-o dumneavoastră. Și aș dori să-mi exprim uh, omagiul față de el a fost un mare regizor care m-a influențat foarte mult, i-a influențat și pe prietenii mei foarte mult, la fel și pe toți cei cărora le pasă de cinematografia europeană. A fost unul din marii maestri. Ne-a spus foarte multe despre ce se întâmplă în Polonia, ce se întâmpla în Polonia și a vorbit și cu foarte mare umanitate. A fost un model și o inspirație pentru toți cei care lucrează în cinematografia europeană. Adio, Andrei Vaida! Cred că premiul Lux poartă un nume foarte adecvat. Lumina este fundamentală în cinema și uh, reacția dintre lumină și celuloid ne, uh, ne, ne dă cinematografia. Deci avem nevoie de lumină, dar ar trebui să și facem lumină. Filmele trebuie să clarifice și să arunce lumina asupra unor uh, situații, asupra unor povești și personaje și să ilumineze discursul public. Lumina este centrală pentru cinema. E important să primim lumină, dar și să facem lumină. Și e importantă pentru că valorile iluminării sunt acum puse la încercare, după cum știm cu toții. Iar uh, punerea accentului pe rațiune și nu pe credința oarbă trebuie să fie importantă pentru noi toți și cred că valorile iluminismului sunt centrale pentru noi și mai ales pentru cei din uh, această instituție și pentru uh, britanicii din Parlamentul de acasă, dar nu sunt convins că și ei împărtășesc această opinie. Pe lângă lumină, avem nevoie și de căldură, pentru că lumina poate e asociată doar cu observația și poate să rămână destul de rece. Dar dacă vrem cinematografie care să funcționeze, avem nevoie de căldură. Trebuie să facem să crească temperatura în ceea ce privește uh, omenirea, dar avem nevoie și de temperatura iubirii, de uh, senzația de fierbinte adusă de dragoste, dar și de ură. Deci, lumina și căldură, lucruri bune. Și aș vrea să vorbesc despre trei lucruri. Aș vrea să vorbesc puțin despre cinema, despre ce poate să facă cinematografia. Aș vrea să spun uh, de, uh, despre uh, cinematografia din Regatul Unit și ce nevoie ar avea aceasta, ce ar trebui să primească de la instituțiile Uniunii Europene. Uh, Aș vrea să vorbesc despre dilema stângii în uh, tratarea referendumului uh, din Marea Britanie, pentru că eu cred că nu s-a înțeles bine acest lucru și nici nu s-a uh, reprezentat în mod adecvat. Deci, pe scurt, vreau să ating și acest subiect. Și apoi aș vrea să mai abordez un subiect care riscă să fie conflictual. Aș vrea să vă spun niște vești de acasă pe care poate nu le-ați aflat, așa cum s-au întâmplat de fapt, pentru că avem probleme de comunicare cu media, cu presa și deci aș vrea să vă spun ce se întâmplă de fapt. S-ar putea să fie altceva decât ați auzit. În orice caz, o să fie interesant. Așadar, în primul rând, cinematografia. Indiferent de ce spunem despre cinema, este mediul cel mai minunat, cel mai magnific și frumos. Și pentru că ne pasă de formă, ne pasă de acest mediu, are totul. Are intensitate dramatică, are personaje, are povești, conflicte, soluții, are toate acestea și este și o artă, o artă frumoasă. E vizual, uh, conține imagini, de asemenea prezintă ce se întâmplă în lume, de asemenea poate fi o artă foarte creativă, suprarealistă, poate să privească înapoi în istorie, poate să facă orice, poate să utilizeze muzica, orice altă formă de artă poate să fie utilizată în cinema. Și avem mare noroc noi cei care lucrăm în acest domeniu. Este forma de artă cea mai extraordinară și nu trebuie subevaluată niciodată. Dar există și probleme. O problemă mai mare decât la orice altă formă de artă este conflictul între statutul de marfă și mijloc de comunicare. La modul general, cinematografia este văzută ca o marfă, ca un bun, ca o investiție, o investiție destul de mare de obicei. Iar cei care fac această investiție evaluează produsul realizat cu mare atenție. Iar comunicarea este determinată de existența investiției și cu cât investiția este mai mare, cu atât uh, poate fi mai puțin integră comunicarea, pentru că este infectată de decizii comerciale, nu de decizii care vin din poveste sau din ideea centrală. Așadar, când vorbim despre film, Vă rog să țineți cont de acest echilibru în permanență, în ce măsură este infectat filmul de caracterul său de marfă și în ce măsură transmite o viziune, o idee, o glumă, o tragedie. Orice și în ce măsură este imaginația infectată de uh, comercializare. În al doilea rând, o altă problemă este că suntem colonizați. Suntem colonizați de cultura americană. Și mai ales noi suntem foarte afectați de acest lucru, pentru că ei cred că vorbim aceeași limbă. <laughs> și e o problemă pentru noi. După cum știți uh, și din alte surse, din alte exemple, SUA nu vrea parteneri, vrea supuși. Și asta se vede și în acordurile lor comerciale și în um, toate acordurile pe care le fac. Ei nu vor parteneri, vor clienți sau uh, supuși. Cred că colonizarea aceasta e un lucru de care trebuie să fim conștienți în permanență când vorbim despre cinematografie. Încă ceva general valabil în legătură cu filmul european – este următorul lucru. Cinematografia europeană este glorioasă pentru că este atât de diversă, are o tradiție extrem de variată. Pentru mine au fost foarte importante filmele italiene de după război, dar și filmele cehești din anii 60 și filme din Europa de Est, desigur filmele uh, franceze, minunate, filmele spaniole, filmele scandinave, filmele germane, belgiene ale fraților Darden, filme uh, din întreaga Europa, peste tot, uh, alte soluții, alte stiluri, alte mm, avânturi, ceea ce este extraordinar și asta trebuie noi să protejăm, diversitatea. Aș vrea să mai spun ceva și să nu insist asupra acestui lucru, pentru că sigur o să revenim. În ceea ce privește cinemaul și ieșirea uh, țării noastre din Uniunea Europeană, diferite instituții de susținere uh, a cinematografiei există în Uniunea Europeană, însă nu merg destul de departe. Ideile sunt bune și frumoase, dar sunt limitate. Și uh, un program din care va trebui să ieșim se numește Creative Europe din fondul de media, care finanțează uh, distribuția și uh, uh subtitrarea. Și e foarte bine, am avut și scenariile, am avut scenarii foarte bune susținute din Creative Europe și o să avem de pierdut dacă ieșim din Uniunea Europeană. Cu posibilitatea ca țara noastră să plătească ca să poată participa la acest program și cred că ar trebui să o facă. Apoi, uh, finanțarea producției și de acest fond am beneficiat Conservatorii ne-au scos în 1995 de acolo, deci e o mare problemă. Eu cred că atunci când guvernul negociază, ieșirea să ă, vă roage să-i lăsați să participe din nou. Vor exista încă ă, tratatele, dar vor avea de suferit. Foarte multe din tratatele de coproducție depind de uh, participarea producătorilor, care beneficiază de stimulente fiscale de la guvernele naționale. Și asta va depinde de uh, lucrătorii care sunt angajați la film, de serviciile folosite. Avem o relație foarte bună cu Belgia. Am avut angajați belgieni la filmele noastre și sunt extraordinari. Uh, vin cu ciocolată, vin cu Jacques Brel și, în primul rând, vin cu propria lor imaginație și creativitate. Și sunt uh, colegi de gașcă, e groza să lucrez cu ei, dar uh, Uh, această mm, producție funcționează pentru că există un avantaj pentru um, compania de producție. Dacă nu pot să vină la noi fără să uh, completeze întregi formulare ca lucrători străini, dacă nu se întâmplă asta, nu o să, um, nu o să se poată întâmpla. Așa că toată partea de coproducție o să de ceea ce e o veste foarte tristă. Există un avantaj cultural enorm când lucrezi cu oameni din țări diferite, pentru că învățăm unii de la alții și uh, ne și devenim prieteni și vedem uh, lumea prin alți ochi. E clar că e un avantaj și ideea aceasta că ar trebui să ne retragem într-o lume noastră limitată este incredibil de tristă și greșită. Și există un zvon, am auzit, uh, m-am tot uitat uh, la chestiuni europene pregătindu-mă pentru această uh, Um, tortură și am auzit un uh, zvon uh, răutăcios că unii comisari europeni vreau să trateze Europa ca o entitate unică în ceea ce privește vânzarea de filme. Ar fi așa de, pro, de, așa de mare o prostie? E adevărat? Spuneți-mi că nu e adevărat. Spun că e o prostie pentru că ar avea un efect negativ asupra diversității, pentru că dacă vinzi un film în întreaga Europa, cum o să protejezi limba cehă, limba italiană, limba uh, franceză și mai departe? Cum să le protejezi? Pentru că sunt limbi uh, cu istorie, limba reprezintă istoria noastră, identitatea noastră, trebuie să o apărăm și nu să um, legăm totul într-un fel de bulă de, europeană asta cu cinematografia. Dar mai vreau să vă mai vorbesc despre uh, referendum și despre acest uh, coșmar prin care am trecut. În primul rând, s-a creat o legendă pe care vreau să o uh, destam. Oamenii mi-au spus au venit la mine și mi-au spus că Marea Britanie a votat să plece din Europeană pentru că um, clasa de mijloc, clasa lucrătoare, este rasistă. Dar nu e nimic mai puțin adevărat decât asta. Două treimi uh, din votul de plecare a venit de la dreapta, de la conservatori. O treime a venit de la laburiști. Și e de înțeles. Voturile acelea au fost în regiuni unde uh, au uh, murit industriile de odinioară, nu s-au înlocuit cu nimic, oamenii lucrează pe contracte fără ore alocate, n-au niciun fel de siguranță, oamenii se simt uh, înstrăinați, lăsați deoparte, abandonați, politicienii nu-i ascultă, nimănui nu-i pasă, indiferent ce spun politicienii, uh, noi facem exact invers. Asta a fost ideea. De acolo a venit uh, votul acesta, dar nu aceasta este majoritatea care ne-a scos din Europa, ci majoritatea aceea a fost reprezentată de dreapta, deci să nu fie vreo îndoială. Însă, stânga s-a confruntat cu o dilemă. Mă refer la stânga serioasă, nu mă refer la stânga social-democrată. Stânga pe bune se confruntă cu o dilemă. Să zicem stânga adevărată. Dilema a fost următoarea ce facem? Rămânem într-o organizație care este de dreapta, care se bazează pe puterea corporațiilor sau pleci și te conf- îi lași în urmă nu doar pe cei din uh, Uniunea Europeană care a luptat alături de tine, dar te confrunți și cu un guvern din Marea Britanie care este mai la dreapta decât uh, orice grup din Uniunea Europeană. Aceasta era problema. A fost într-adevăr o dilemă, pentru că a fost o, o întrebare cu caracter tactic. Uh, inamicul era neoliberalismul și tot ce ține de acesta și cum să-l uh, combați mai bine, dinăuntru sau din afară și am ascultat eh, diferite păreri, au fost oameni care ne-au vorbit la televiziune, bun, cei din Europa, numele mari, dar aceștia nu prea au recunoscut acest lucru, nu l-au înțeles, iar discursul public eh, în țara noastră n-a înțeles deloc acest lucru. A fost, până la urmă, eh, o dominație a, a dreptei și tonul era vrem să ne recăpătăm independența sau vrem să fim supuși ai birocraților de la Bruxelles. Pur și simplu atât de prost a fost uh, discursul. Nivelul dezbaterii a fost la un nivel pueril. Dar dezbaterea serioasă despre ce fel de Europa vrem și cum putem să creăm o Europa și, de fapt, o lume în care oamenii să trăiască unii lângă ceilalți cu demnitate, în care toată lumea să joace un rol, toată lumea să aibă un loc de muncă, toată lumea să aibă un salariu cu care să își întrețină familia, în care să ne tratăm unii pe alții ca oameni, cu demnitate. E bine, acea Europa, acea discuție nu a existat, iar motivul pentru care stânga a fost atât de perturbat aici a fost că dacă rămânem în Europa, gândiți-vă ce, în ce vă băgați. M-am uitat că m-am gândit că trebuie să fiu uh, foarte uh, precis aici. Dacă ne uităm la Documentele fondatoare. Docu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Articolul 119. Statele trebuie să adopte, citez, o politică economică desfășurată în conformitate cu o economie de piață deschisă, cu o concurență deschisă. Articolul 120. Statele trebuie să acționeze în conformitate cu o piață deschisă și cu o economie cu concurență liberă. Probabil că vă gândiți că astea sunt cuvinte care țin de domeniul trecutului, dar nu e așa. Știm foarte bine, pentru că acest lucru afectează toate aspectele din economiile din Europa. N-am știut până nu am făcut căutarea pentru această ocazie că există ceea ce se numește al patrulea pachet uh, feroviar. Probabil că sunteți cu toții experți în acesta, dar eu nu știam nimic despre pachetul respectiv. E clar că acest lucru ne împiedică să ne uh, preluăm uh, căile ferate, să fie deținute de stat. Nu știu cum sunt dumneavoastră, dar dacă mergeți în, în uh, Marea Britanie e un dezastru. Trebuie să cumperi un bilet pentru fiecare tren, dacă te urci în altul uh, și nu ți luat, uh, trebuie să schimbi, că sunt companii diferite și să plătește mai mult, plătim mai mult decât uh, atunci când serviciile erau publice și sunt niște servicii uh, dezastruoase. Um, dezastroase. Când uh, s-a trecut în proprietate privată, s-a constatat uh, că, de fapt, uh, um, au început dispute legale între cine e de vină, pentru că lucrurile deveneau din ce în ce mai rele. Și totuși, în al patrulea pachet feroviar se spune că se cere tuturor statelor membre care n-au făcut deja acest lucru să deschidă serviciile feroviare către sectorul privat. Vă vine să credeți așa ceva? Cine e atât de prost? Dacă e vorba de toată partea de uh, servicii sociale, de utilități, până la urmă se întâmplă și în casele noastre. Aveți uh, ce, robinete diferite de la companii diferite la um, apa de la robinet? Unde-i concurența? Uh, trebuie să ne negociem aceste um, înțelegeri, aceste contracte. Apoi locuințele. Uh, se pare că um, um, locuințele de apartament ar duce la um, o sporire a accesului la locuințe, dar nu e adevărat. În, um, statul trebuie să investească în locuințe publice, apoi TTIP, nu știu dacă am mult, dar oamenii încă mai vorbesc, chiar dacă e mort. Tot mai există un, un acord cu canadienii, din câte știu, unde se spune că corporațiile um, pot să uh, ducă în, să dea în judecată uh, guvernele publice. Deci acestea vor fi la cheremul uh, corporațiilor. Și ce face Uniunea Europeană? Așa vrea să negocieze? Păi nu-i de vinare că am vrut să, plecăm, să plecăm. Cei din stânga au vrut să plece. Apoi, mai este și problema instanțelor europene. Uh, însă există o serie de hotărâri uh, ale Curții Europene de Justiție în care se um, impun drepturile corporațiilor asupra lucrătorilor și uh, sub, se subminează contractele colective de muncă. Dacă vin lucrătorii detașați, um, să, um, aceștia ar putea, de exemplu, să um, submineze dreptul, uh, la, dreptul muncii în țara gazdă, dar nu este adevărat. Stânga nu poate să sprijine astfel de abordări. Deci ne confruntăm așadar cu o dilemă foarte mare. Însă, Uniunea Europeană este um, creată ideologic să um, um, ducă o agendă neoliberală. Asta se regăsește și în documentele fondatoare și în practicile sale curente. Acest lucru apare la fel ca un um, um, abțibil pe care ți-l cumperi și ți-l pui în um, în geam. Nu mai scap de el. Este o chestiune care se ține de o organizare foarte proastă pentru oamenii din um, clasa muncitoare. Așadar a fost o decizie tactică și care a fost rezultatul în Europa neoliberală? Păi, se știe, um, au fost uh, șomaje în masă, 10% din câte am văzut ultima dată, în rândul tinerilor 20%, apoi ascensiunea dreptei extreme. Știu că nu este uh, Nigel Farage aici pentru că încearcă să facă pe Donald Trump să câștige la New York, deci e foarte ocupat, dar cred că se luptă din greu în acest moment, deci știu sigur că el nu-i prezent, dar dacă ne uităm la un exemplu, e bine, trebuie să ne uităm la ce s-a întâmplat cu Grecia. Este pur și simplu un lucru absolut îngrozitor care uh, s-a întâmplat poporului uh, grec. Este o datorie pe care nu o să o plătească niciodată și au fost uh, obligați să-și vândă bunurile publice. De ce? Pentru a uh, conveni obligat, uh, corporațiilor mari. Aceștia vor să jefuiască pur și simplu la, la drumul mare oamenii de rând. Deci nu este un palmares grozav. Uh, Apoi, ce se mai întâmplă în Marea Britanie? Nu știu, știri, poate n-ați auzit uh, tot ce se întâmplă. În Marea Britanie avem o societate care este dură, care este uh, înstrăinată, furioasă și divizată. Da, încă mai avem șomaj um, pe scară largă, dar pe lângă acest lucru avem 5 milioane de oameni care sunt angajați parțial. Poate lucrează o zi, două pe săptămână, nu figurează printre șomeri, dar se luptă, um, au, um, au de face, au probleme mari, se chine să um, supraviețuiască pentru că n-au decât o muncă parțială apoi contractele aceea cu zero ore. Se luptă cu muncă zilieră, nu știu, lucrezi o zi și apoi nu mai lucrezi toată săptămâna, după aia mai lucrezi o dată trei zile, dar trebuie să fii mereu la dispoziție. Apoi locuințele, v-am spus, avem criza aceasta cu oamenii fără adăpost. În Londra, după cum probabil știți, lucrătorii de rând nu pot să găsească locuințe pentru că um, costul uh, locuințelor este prea mare, chirile sunt prea mari. Am vorbit cu un uh, profesor de școală primară care se pregătea uh, să, plece, să plece din Londra, iar acum locuiește la kilometri departare pentru că nu-și poate permite chiria. Și, bun, toate aceste um, prețuri, de fapt, sunt um, create de uh, piață, pentru că în piața creează uh, turnuri uh, cu locuințe de lux care um, nu au luminile aprinse seara. De ce? Pentru că nu locuiește nimeni acolo. De ce? Pentru că e vorba de investiții. Aceste locuințe sunt doar investiții. Și un apartament este se vinde cu 50 de milioane de lire. Aceasta este piața. Asta înseamnă piața imobiliară. Deci, profesorii, pompieri, asistentele nu pot să uh, locuiască la o distanță de decentă de locul unde muncesc. Asta înseamnă neoliberalismul. Bun. Și aproape că am încheiat. Mai am o întrebare, Poate că știți răspunsul. Cineva trebuie să știe. Avem o țară cu disparități enorme Um, directorii de vârf uh, sunt uh, uh, plătiți din ce în ce mai mult, mai ales în legislatura conservatorilor, pe când lucrătorii au avut um, salarii un pic mai mari, dar n-au ajuns nici măcar la nivelul celor din 2008, când a fost criza. Un uh, director de talie poate să câștige în 45 de minute, ceea ce un lucrător de rând poate să câștige într-un an. Deci 45 de minute și un an. Și nu e vorba de cei mai uh, prost plătiți lucrători, unul mediu. Deci niște disparități enorme. Sigur, la noi mai sunt și economate, sunt uh, cantine um, de caritate, um, pentru că altfel oamenii nu pot să mănânce dacă cineva n-ar dona acest lucru. Sunt aceste food banks, bănci de mâncare. Nu știam acest concept până acum câțiva ani și 1,1 de milioane de pachete alimentare care au fost distribuite anul trecut. Aproape jumătate de milion dintre acestea au fost um, um, acordate copiilor. Deci, băncile de mâncare, cantinele săracilor, apoi oamenii cu disabilități, care suferă de șase ori mai mult uh, de pe urma um, reducerilor decât um, oamenii fără disabilități. Deci când au zis pe Teresa May că spune că partidul este partidul um, uh, clasei muncitoare, n-aveți decât să râdeți și să vă gândiți la oamenii aceștia care nu pot să mănânce decât din donații. Și mai avem un sistem foarte dur pentru cei de la, um, de la baza piramidei, de cei mai nevoiași, care au nevoie mare de sprijin, care sunt prea bolnavi să muncească, dar li se spune că trebuie să muncească. Este o decizie crudă și făcută în mod deliberat și se spune că dacă ești sărac, e vina ta. Dacă nu ai acasă, iarăși, e vina ta. Am auzit o poveste, un caz um, al unui om care uh, um, a făcut un atac uh, de cord, i s-a spus că nu poate să muncească și în timpul evaluării prin care statul a hotărât că nu poate munci, e bine, chiar atunci a făcut atac de cord, în timpul interviului n-a putut să ducă la bun sfârșit uh, interviul respectiv, așa că a fost sancționat pentru că n-a reușit să ducă la bun sfârșit acel interviu, deși asta s-a întâmplat pentru că a făcut atac de inimă. Vă vine să credeți așa ceva? E bine, aceasta este realitatea pentru sute de mii, dacă nu milioane de oameni. Așa că, ce să spun, suntem mândri de succesul nostru în Europa neoliberală, în Marea Britanie neoliberală? Nu prea cred. Dar acesta este contextul în care realizăm noi filmele. Și răspunderea noastră ca realizator de film este aceea să spunem adevărul. Am avut mai vreau să mai spun încă un lucru, poate o să apară și în întrebări, este că noul lider al Partidului Laborist, prima oară în, uh, pe parcursul vieții mele, dar prima oară și în istoria Partidului Laborist este un om care chiar apără interesele clasei muncitoare. Acesta va limita impactul uh, corporațiilor uh, mari. Acesta este primul lider laborist care chiar stă și pichetează cu um, lucrătorii care fac grevă. Gândiți-vă că în toată istoria Partidului Laborist, care este Partidul Muncitorilor, Partidul Muncii, E bine, niciodată n-au fost reprezentanți care să participe alături de uh, lucrătorii care făceau grevă. Este un moment istoric, de aceea nu o să auziți niciun lucru în favoarea lui din partea presei um, um britanice, de la BBC și de la ITV, dar uh, credeți-mă pe cuvânt că este un băiat deosebit și că este o ocazie deosebită, deosebită, o ocazie extraordinară să avem într-adevăr de ales. De asta nu o să auziți nimic bun uh, um, despre el um, de la presa um, standard, pentru că reprezintă o provocare prea mare. și încerc să închei aici. M-am gândit la mai multe citate. Iată unul care cred că ar fi un bun moto pentru regizor sau scenariști sau oricine vrea să lucreze în uh, meseria noastră. Și cred că este un citat uh, prost uh, tradus uh, în engleză. Nu este o bună traducere din germană, dar iată ce a scris. Întotdeauna am crezut că cel mai simplu cuvânt este cel care va atinge inimile tuturor atunci când este spus simplu. Dacă continui să te prăbușești și dacă nu te lupți, atunci uh, probabil că uh, te va salva. Grazie, Ken. No. Thank you. Thank you for this inspiring. Vă mulțumim frumos pentru acest discurs care ne-a inspirat pe toți. V-am oferit locul și momentul potrivit ca să ne spuneți care este datoria regizorilor, ca să spuneți adevărul și dumneavoastră cu multă claritate, cu multă tărie ați spus de ce trebuie să sprijinim libertatea de exprimare în cinematografie. Și în Parlament și mai ales în comisia aceasta, noi ne luptăm pentru ca diversitatea culturală și teritori teritorialitatea să fie protejate, astfel încât să existe un acces cât mai mare la cultură pentru toți. Și ne luptăm și pentru recunoașterea diversității culturale, care este pentru noi o mare bogăție. Vrem să creăm un spațiu cultural, un spațiu cinematografic european, care să aibă ceva de spus lumii întregi. Nu vrem să armonizăm, vrem să putem să existe un echilibru între această libertate de exprimare și regulile pieții. Dumneavoastră ați spus multe lucruri puternice, multe lucruri dure, cu multe pot să fiu de acord, Filozofia tratatului de funcționare a Uniunii Europene este de o economie socială de piață, nu doar uh, um, în favoarea neoliberalismului, dar uh, este un tratat care poate să fie interpretat. Există multe interpretări. Uh, și mă gândesc la texte uh, pentru care noi ne luptăm, ca de exemplu directiva lucrătorilor detașați. Și noi am cerut comisiei să modifice textul ca să existe mai multă justiție socială. Avem chiar un intergrup în Parlamentul European uh, care uh, își dedică munca uh, măsurilor pentru reducerea sărăciei în Europa. În Parlament se dezbate pe multe teme uh, se dezbate aprins, există puncte de vedere diferite, însă suntem perfect conștienți de uh, provocările pe care le avem uh, în fața noastră și suntem pentru mai multă uh, solidaritate, să existe o nouă uh, bunăstare, o nouă formă de creștere uh, spre beneficiul noilor generații. Nedreptatea, nedreptățile pe care dumneavoastră le denunțați există eu cred că politica, politica cu P mare trebuie să le uh, individualizeze și să insufle speranță și să găsească soluții pentru a le depăși. A existat o vreme când singura uh, teorie economică era neoliberalismul și odată cu criza economică, socială și financiară, Cred că am tras învățămintele care se impuneau și nu mai putem să continuăm așa. Nu vreau să continui uh, dezbaterea. Întotdeauna este bine să ai un martor uh, exigent, uh, imparțial și poate care nu tot timpul ne lasă să ne culcăm pe lauri. Și acum vreau să dau cuvântul lui Doris Pac. Îi mulțumim frumos pentru că este prezentă aici. Ea s-a ocupat de la bun început de premiul Lux și se implică și în domeniul educației și a culturii și o rog să preia președinția și să dea cuvântul și celorlalți doi regizori pe care i-am invitat. Vielen Dank. Ich bin Ben Lodge, äh, Ken Lodge vor fünf Jahren begegnet. Mulțumesc. Acum cinci ani am fost la masă cu Ken Loach și cu soția sa și mi-a explicat ce înseamnă socialismul și a fost extraordinar și s-a bucurat, cred, și el, m-am bucurat și eu să aibă un adversar de talie ca să discute despre ce înseamnă socialismul. Multe din cele spuse de Ken Loach sunt corecte, dar să dai vina pentru totul pe Uniunea Europeană nu e chiar corect. Poate ar fi bine să ne gândim să organizăm o discuție cu Ken Loach Uh, despre cum ne-am putea prezenta mai bine Uniunea, pentru că eu cred că nu se vede totdeauna tot ce facem, se vede doar ce se dorește să se vadă și aceste lucruri sunt uneori greșite. Am să merg mai departe acum, pentru că altfel nu mai ajungem niciodată la subiect. Avem aici două alte două persoane foarte importante, Selin Siama și cei care urmăresc premiul Lux știu că ea a făcut un film minunat, Bande de Fille, și îl avem aici pe Andreea Segre, care a câștigat premiul Lux cu filmul său Io sono Li. Am văzut uh, și filmul lui Ken Loach, I, Daniel Blake, l-am văzut la Cannes și toate acestea sunt filme care abordează probleme sociale și uh, care arată viziunea uh, regizorului în acest domeniu. Slavă Domnului, aceste filme, fie că sunt italiene, germane sau estone sau de oriunde, nu sunt înțelese pentru că nu se cunosc limbile în care sunt făcute filmele. Și asta a fost ideea premiului Lux, să avem filme prezentate în fața unui juriu din care să se aleagă trei, nu de către Parlament, ci de oameni de marcă din domeniul cinematografiei, și apoi colegii să aleagă dintre cele trei. Și uh, sunt filme minunate, am vorbit despre câteva, uh, despre ele. Și întrebarea este însă dacă le veți vedea. Filmul lui Ken Loach este un film despre care eu nu cred că are un public foarte larg, pentru că e un film foarte special cu un mesaj foarte special. Și dacă n-ar avea un uh, subtitlu, dacă n-ar avea subtitluri în uh, polonă, în franceză sau în germană, nici măcar nu ar fi vizionat. Și acum, uh, doamnă Siama, am uh, aflat că ați creat o platformă online unde sunt filme mai puțin văzute, pentru că nu sunt în cinematografe, pentru că nu au subtitluri, pentru că nu sunt bani, uh, și așa mai departe. Ați făcut această platformă unde oferiți filme uh, cu scop educațional. Puteți să ne vorbiți despre acest lucru? Bonjour, oui. Bună ziua. Nu este doar o platformă în scop educativ. Avem uh, această dorință de a crea o cinematecă virtuală o platformă VOD. S-a născut în Franța, la inițiativa mai multor regizori, în colaborare cu parteneri uh, economici din universul uh, filmografiei în Franța și ne doream să avem o cinematecă virtuală, o cinematecă din care să facă parte filme din secolul 20, filme care fac parte din patrimoniu. Și aceste filme sunt alese și editate de uh, regizor și fiecare are propria sa listă și putem să-l întrebăm și pe Ken Loach care ar fi lista sa. Fiecare regizor uh, uh spune care sunt cele 50 de filme pe care le preferă și care ar putea să fie apoi editate și prezentate, incluse în această platformă. Nu sunt neapărat filme care sunt greu de găsit dar uneori sunt uh, disponibile pe cutare sau cutare platformă, nu se vorbește mult despre ele în presă, de aceea noi vrem să înlocuim aceste algoritme și să fie regizorii care să spună care sunt filmele lor de căpătâi. Deci există o, un caracter pedagogic în momentul în care am creat această platformă și ne doream să um, difuzăm acest patrimoniu cultural. Deocamdată platforma este accesibilă din Franța, poate va putea să fie și din uh, Italia uh, și din alte țări, întotdeauna trebuie să negociezi, nu e chiar atât de simplu, nu există o piață, dar ne orientăm înspre piață. Și în ceea ce privește uh, numărul de conectări, uh, <laughs> deși încă nu putem să vorbim încă despre un model economic, noi suntem destul de mulțumiți de uh, uh cât de frecventată este această platformă. Dar acum cred că am răspuns la întrebare, nu o mai lungesc. Mulțumesc, Selin. Aș dori să mă adresez acum și lui Andreea. Din câte știu eu, um, vă pricepeți și la filme documentare. Din păcate, trebuie spus că documentarele nu au aceeași uh, popularitate pe care o au uh, filmele de ficțiune. De aceea ați creat un label independent pentru a uh, permite accesul publicului gratuit la astfel de documentare. Ne puteți vorbi despre acest lucru? Buongiorno a tutti! Bună ziua! Da, de câțiva ani în Italia filmele documentare mm, ne uh, mulțumesc pentru că sunt apreciate și în festivalele internaționale și uh, au un public nou, mai ales un public tânăr. Sunt filme documentare de calitate. Cred că multe filme, de exemplu filmele lui Ken Loach, pot fi numite documentare pentru că uh, limita între ficțiune și uh, documentar uh, este destul de uh, subțire și uneori frumos să poți să treci așa dintr-un univers în celălalt. Sunt niște actori nemaipomeniți pe care îi confuz foarte ușor cu persoanea din viața reală. Și uh, poveștile inspirate din realitate ne permit să povestim uh, exact ce se întâmplă în realitate și putem să mergem și dincolo de ce se întâmplă în realitate. Problema este cum să facem ca ele să ajungă la public. Și cred că mm, această problemă uh, se explică și prin ceea ce spunea Ken Loach, nu numai despre lumea filmului, ci și despre sistemul în care trăim. Există o mare uh, inegalitate și pe piața distribuției cinematografice, care este strâns legată de această dualitate care există în lumea filmului, pe de o parte industrie și pe de o parte comunicare. Ponderea industriei uh, Uh, uh, și interesele economice influențează filmele noastre, nu numai în momentul uh, producerilor, ci și în momentul distribuirii acestora. Eu nu sunt talentat pentru discursul lungi, dar am talent la spus povești și aș vrea să vă spun o poveste. Nu pot să-i numesc pe protagoniști. Nu pentru că nu le-am cerut voie să spun povestea lor la Parlamentul European. <laughs> dar mai ales pentru că pentru ei ar fi greu să trăiască cu ideea că acum uh, se știe ce li s-a întâmplat. Este povestea a doi tineri care în ultimele luni au uh, uh, salvat echivalentul unui unei săli de cinematograf într-o localitate cu 10.000 de uh, locuitori. Să salvezi o sală de cinematograf uh, este practic demn de o statuie în ziua de astăzi. De deci ce au făcut-o? Nu în scopuri economice. Au propria lor meserie. Unul este secretar, celălalt este un mic contabil, dar erau pasionați de cinematografie. Pentru că uh, parohia, pentru că într-o locate așa mică, parohia conduce lumea, vrea să închidă această sală și ei au hotărât să lucreze gratis pentru că această sală să fie salvată. Au salvat sala și au spus acum că am salvat-o datorită muncii noastre, am strâns fonduri în orășel, am încercat să transformăm această sală și să fie un exemplu de economie participativă și au spus, bine, foarte bine, acum avem o sală, au pus la dispoziția publicului, uh, au cumpărat și un nou proiector. Vrem uh, să ruleze și filme aici, pentru că lor le plac filmele și au început să se gândească la un program pentru această sală. Ei sunt și părinți, au copii și copiii au spus, putem să ne uităm și la ultimul film de la Walt Disney? Bineînțeles, au spus ei, au sunat la distribuitorul italian al acestui uh, desen animat, uh, uh nu mai știu, călătoria lui Dory sau, mă rog, cum se numește ultima producție Disney, și distribuitorul a spus, da, vreți filmul nostru foarte bine, da, da, vrem, vrem să-l proiectăm sâmbătă și duminica după amiază pentru familie, Dacă vreți să proiectați sâmbătă și duminică pentru familie trebuie să-l proiectați și sâmbătă seara, duminică seara, uh, marți uh, seara și uh, vineri seara, timp de șase săptămâni și dacă nu o faceți, plătiți o amendă de 5.000 de euro. Păi nu, păi noi nu vrem să îl facem să ruleze decât sâmbătă și duminică <laughs> și vrem să difuzăm și documentare. L-am invitat și pe Andreea să, să arătăm documentarul lui, dar, dar producă, distribuitorul le-a spus dacă vreți să difuzați filmul nostru, așa trebuie să faceți. Eu, până la urmă, am reușit. M-am întâlnit cu acești tineri și documentarul meu a, fost a rulat. Și ei mi-au, mi-au spus această poveste și el a zis, nu e prima oară când aud așa ceva. Ei m-au întrebat un lucru foarte simplu. De ce nu există un loc unde noi să putem să facem o reclamație și să spunem că este o nedreptate. De deci ce noi nu putem să spunem undeva că este greșit să ne obligați să difuzăm un film uh, pe o perioadă obligatorie pentru că aveți voi niște acorduri economice? De ce să nu respectăm dorința publicului nostru, ceea ce doresc ei să vadă într-un cinematograf? Poate că acesta este locul unde putem să vorbim despre o asemenea problemă, pentru că este doar una dintre număratele inegalități din lumea filmului am uh, străbătut Italia în lung și în lat uh, și m-am întâlnit cu oameni care vor să salveze uh, cinematografele, dar ei se luptă cu morile de vânt la un anumit moment dat. Pentru că dacă la un moment dat nimeni nu îți dă o mână de ajutor când te lupți cu distribuitorul lui Disney, a lui Fox, și de fapt nu este decât un număr de telefon la care tu suni și ei îți dictează regulile. Cum faci? Cum faci ca să ajuți cinematograful, să-i ajuți pe cei care fac filme diferite? Noi creăm noi forme de distribuție, avem idei noi, dar dacă nu se schimbă regulile, întotdeauna va câștiga logica de piață. Mulțumesc! A fost o poveste extraordinară. Aș dori să închei acum și, uh, ca și Ken Loach, aș vrea să spun că trebuie să facem ceva. Tocmai uh, fondurile structurale sunt, de exemplu, în Polonia foarte utilizate pentru închirierea de cinematografe, pentru digitalizarea cinematografelor, pentru că existau cinematografii uh, nu doar în zonele urbane, dar nu erau dotate cu cele mai recente tehnologii. Deci cred că putem să spunem că cultura împreună cu economia a realizat ceva. Nu se compară cu această poveste umanitară minunată pe care am auzit-o acum, care încă nu e finanțată, dar probabil că va fi finanțată. Asta voiam să-i spun uh, lui Ken Loach. Și uh, dați-mi voie să mai adaug ceva. În afară de ultimul film, toate filmele lui Ken Loach au fost uh, date la liber, practic. Oricine vrea să prezinte un astfel de film poate să o facă gratis. Mi se pare foarte bine și dacă, și uh, dacă dar domnul Loach își poate permite așa ceva, însă uh, Selin Aman nu-și poate, nu poate permite așa ceva, nici Andreea Segre are legătură și cu vârsta, probabil. Dar oricum e un gest foarte frumos. Doamnă președinte, voiați să mai spuneți ceva? Dunque, intanto... Așadar, am apreciat foarte mult uh, lămurirea doamnei Pac și aș vrea să mai adaug și eu ceva, pentru că ați dat un exemplu italian. Eu cunosc această Uh, situație. și să știți că în Parlamentul Italian s-a aprobat pentru prima oară o lege care uh, va permite uh, protejarea sălilor istorice, a sălilor care au o valoare de patrimoniu, inclusiv vechile cinematografe, ceea ce probabil că va favoriza distribuirea filmelor de calitate. Iar în unele cazuri, și să știți că eu am verificat, uh, Uh, autoritățile naționale sunt cele care pot să uh, um, prevină monopoliile sau uh, aceste dictate. Vreau să știu dacă există colegi care doresc să ia cuvântul. Doamna Trupă, de asemenea, domnul Malteze. Mai întâi, doamna Trupă. Thank you very much. Um, I would like to start by thanking Ken Loach very much because... Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să iau cuvântul pentru că mi-a plăcut foarte mult discursul dumneavoastră. A fost un, o sursă de inspirație și de asemenea mi-a plăcut um, și acea analogie cu lumina, că uneori lumina poate să fie prea rece și că e nevoie de căldură. Da, poate că um, e adevărat că în Parlamentul European discursurile nu sunt mereu așa pline de prospețime, de aceea mi-au plăcut foarte mult și mi-a plăcut și acea pasiune cu care ați vorbit când ați vorbit despre cinematografie, de ce este o artă deosebită și despre nevoia de a ajunge la cetățeni și de a da perspective noi. Dacă am înțeles eu cum trebuie, aș vrea să mă refer la ceea ce spuneați în ceea ce privește uh, geoblocking, blocarea geografică. Trebuie să înțelegem uh, că vrem să dăm mai, un acces mai bun la operele europene, la lucrările europene, dar trebuie să fim atenți să nu uh, forțăm licențe europene pe care, de exemplu, companiile americane să și le poată permite, dar nu uh, și uh, actorii europeni care sunt foarte diferite. și trebuie să găsim un echilibru foarte bun, să dăm un acces mai bun la conținutul european pentru cetățenii europeni, dar să nu distrugem sistemul care ar putea să ajute la uh, finanțarea filmelor și să apere diversitatea culturală. Și acum ar vrea să mă refer la noțiunea de Uniune Europeană și înțeleg că sunt probleme foarte mari legate de thatcherism în uh, Regatul Unit. Dar um, dacă vă spuneți că Uniunea Europeană este doar neoliberală, aceasta este o problemă în sine, pentru că uh, putem să criticăm multe politici, dar uh, există și piețe reglementate. Dacă vă uitați la Uniunea Bancară, de exemplu, sau la schimbările climatice, la politici în acest domeniu, cele în domeniul uh, produselor chimice. Sunt așadar piețe reglementate și faptul că aveți impresia că Uniunea Europeană este doar neoliberală cumva distruge încrederea oamenilor în acțiunea comună. De aceea este important să vedem că sunt lucruri care într-adevăr nu se îndreaptă în direcția bună, dar să vedem de asemenea că există o voință foarte mare și un succese în rândul reglementării piețelor care nu trebuie subestimate. Vă mulțumesc! Mulțumim! Dire ragioni Vreau doar să spun că din motive de comunicare trebuie să ieșim din sală ca să dăm un interviu unui canal de televiziune italian și o rog pe doamna Trupă să preia președinția în calitatea ei de vicepreședinte și mulțumesc pentru amabilitate. Și vă las pe dumneavoastră și ne revedem la orele 19 în Parlamentarium pentru vernisajul expoziției. Mulțumesc! Domnul Venta, din Polonia, vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că ați menționat și cinematografia polonă, care a supraviețuit și se descurcă și la nivel local, dar aș vrea să vă încep cu decesul marelui regidor Andrei uh, Vaida de aseară. Dacă ținem cont de ultimele sale filme, care sunt cunoscute la nivel internațional, dar sunt și foarte importante în Polonia, e bine, acestea ne arată faptul că se poate promova cinematografia europeană. El reflecta nu doar trecutul țării uh, mele, dar și um, elemente de transformare a uh, Poloniei. Nu doar că a avut o creativitate foarte bună, dar a fost și un bun pedagog pentru societatea noastră. Încă un lucru pe care vreau să-l menționez este că nu doar prin fonduri uh, structurale, dar și prin um, programul Creative Europe, um, domeniul um, creațiilor audiovizuale a fost sprijinit. Cred că e foarte clar că noi sprijinim premiile Lux pentru că promovează idealul european, mai ales în, într-o perioadă a crizei de valori și în care crește scepticismul, mai ales în Regatul Unit, de exemplu. Mulțumesc. Doamna Ward. Dar vă rog, nu despre Brexit. Ok. Um, I'll just try and be quick. Ken and I... Mulțumesc. O să încerc să fiu rapidă. Ken și cu mine am apărut pe aceeași platformă acum câteva săptămâni și ne-am pronunțat împotriva închiderii Spitalului pentru Femei din Liverpool. Uh, Ken, mă bucur să te văd aici. Îți ador munca, am lucrat uh, și eu în domeniul artelor înainte să vin aici. Și aș vrea să spun ceva în legătură cu ideea de socialiști și dacă suntem sau nu socialiști serioși noi, laburiștii. Eu am renunțat la arte ca să fac un lucru de care îmi pasă cu adevărat. Eu cred că sunt o socialistă adevărată și sunt uh, în Partidul Laborist și îl susțin pe Jeremy. Și mă bucur că tu ai adus aici acest mesaj, pentru că multe din lucrurile pe care le-ai spus, despre care vorbești, noi le știm, pentru că le facem aici. Și diavolul se ascunde în detalii, iar munca unui politician, munca unui eurodeputat aici, se face aici în comisii. Aici, în comisia noastră, noi facem o treabă care schimbă ceva, și e importantă cooperarea, importantă găsirea unui acord comun între parteneri. Și cel mai trist este, din ce a făcut Regatul Unit, este că a întors spatele acestui partener de conversație. Pentru că nu se pot face schimbări reale decât dacă suntem cu toții gata să stăm la aceeași masă și să vorbim despre problemele societății contemporane, încălzirea globală, lucruri despre care uh, ai vorbit și tu. Uh, și în acest parlament, chiar dacă avem uh, probleme cu extremiștii, avem uh, feminiști numeroși, avem multe persoane care sunt uh, împotriva evaziunii fiscale și împotriva uh, problemelor financiare și aici se face o uh, muncă mult mai progresistă decât se face la Westminster în Parlamentul Britanic și uh, se vede în legătură cu Uniunea Europeană poate că Ungaria și-a reinstaurat frontierele, că Grecia nu face față valului de refugiați, dar nu totdeauna e de vină Uniunea Europeană, uneori sunt de vină și statele membre individuale și noi trebuie să luptăm pentru Europa în care credem, cred că asta e foarte important și o să avem foarte mult de lucru ca să avem realmente aici un loc unde să se exprime glasurile de stânga adevărate. Eu așa mă consider și sunt membra Partidului Laborist și a grupului SND, dar noi toți luptăm aici ca oameni care cred într-o Europa pentru, pentru noi, pentru generațiile viitoare care vor urma. Deci te rog să mergi înainte ca regizor și eu, ca politician, voi promova aceleași idei, dar sunt un politician care crede în artă, creativitate și cultură ca forța schimbării. Deci cred că ne aflăm și aici pe aceeași platformă, așa cum am fost atunci când am susținut uh, Spitalul pentru Femei din Liverpool. Pentru că cei mai buni politicieni sunt oameni ca Jeremy, care încă merg în linia întâi, la pichete, la demonstrații și sunt alături de sindicate și de cei mai săraci oameni din societate. Trebuie să lucrăm împreună și în afara acestei, uh, acestei instituții va fi foarte greu pentru noi ca socialiști britanici. Mulțumesc, Julie! Discutăm aici problema britanică și problema socialistă. Nu e, totdeauna, nu e peste tot la fel. Acum îi dau cuvântul domnului Malteze, vă rog. Signor Loce, eh, per quanto... Domnule Leuce, în ceea ce mă privește, dumneavoastră ați făcut cel mai frumos discurs politic și cel mai uh, eu, eurofil pe care l-am uh, auzit de când am fost ales la Parlamentul European. Noi, în stânga italiană, avem o problemă serioasă de leadership, împreună cu Biserica Catolică. Ei uh, l-au ales alegând papii din țări străine. Dacă am putea să facem și noi la fel uh, în, cu stânga italiană, ar fi minunat. Dar lăsând gluma la o parte, mi se pare minunat faptul că Uniunea a devenit uh, o um, armă a neoliberalismului. Acum trebuie să ne concentrăm pe aspectele pozitive. Este principala problemă a acestei instituții care nu este suficient de democratică. Parlamentul ales de popor are mult prea puține puteri în comparație cu Consiliul și Comisia. Eu am fost uh, raportor din umbră pentru uh, grupul meu GUE pentru cel de-al patrulea pachet feroviar și munca mea a fost să uh, uh fac pe comisie să accepte ceea ce Parlamentul votase deja. Parlamentul a votat un text foarte avansat cu multe garanții pentru lucrători. De exemplu, agențiile private care cumpărau uh, um, kilometri de cale ferată, uh, care înainte aparținea sectorului public, trebuiau să garanteze securitatea cetățenilor, dar uh, și să garanteze perenitatea locurilor de muncă, dar Comisia nu a acceptat acest lucru și Consiliul nici atâta. Uh, în Carta Drepturilor Europene se, există conceptul demnității, care este absent din multe Constituții europene. Pentru mine este poate valoarea cea mai importantă din filmele dumneavoastră. Dumneavoastră ați dat înapoi demnitatea uh, exclușilor acelor oameni care uh, au pierdut mult în ultimele decenii. Politica i-a lipsit de această demnitate. Nu mai au nici drepturi, nici garanții. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența aici, domnule Lăuci. A fost o onoare pentru mine să pot să vă ascult. Dumneavoastră ați citat din Brecht și aș vrea și eu să închei așa. E o propoziție a lui Brecht care mie întotdeauna mi-a plăcut, care spune ne-am ne-am uh, um, așezat lângă cel învinuit pentru că toate celelalte uh, uh, scaune erau ocupate și vă mulțumesc pentru că totdeauna sunteți de partea celor învinuiți. Yeah. Mulțumesc, domnule Malteze. Aș dori să-i dau mai întâi eh, cuvântul doamnei Siama, dacă vreți să interveniți, și la sfârșit lui Ken Loach. Selin. Ai cuvântul. Tu peux parler de quoi tu peux? Ah! si tu veux, hein? Non, oui, je veux. dis-nous quelque chose. Spune-ne ceva optimist. Sigur, asta, așa o să fac, pentru că tocmai asta vreau să fiu optimistă. ca să vorbesc totuși de premiile Lux. Se pare că na, cultura ar trebui să, cre- să construiască punți între culturi, între state. Așa se spunea de vreme, dar nu asta e, nu asta este scopul. Bun, avem cineași, într-adevăr, care călătorim cu filmele noastre peste tot în Europa, dar punțile deja există. E foarte ușor să facem acest lucru. E ca și cum a trebuit să convinge pe oameni că trebuie să consume cultură ca să înțeleagă Europa, dar nu e așa. De fapt, lucrurile acestea funcționează. Partea de cultură, restul trebuie explicat. Punțile culturale deja există. Dacă mergeți cu, să vă distribuiți un uh, film, uh, nu știu, am fost în 10-12 uh, state din Europa cu filmele mele și a fost foarte simplu să dialogăm. Uh, filmele călătoresc foarte bine, deci punțile acestea există. Nu trebuie să facem efortul de a construi astfel de punți, pentru că, așa cum spuneam, ele există. Acum, ideea este cum să se cum să circule lucrările, cum să le promovăm, cum să scăpăm din um, mecanismul pieței. Pentru că nu e o problemă în sine. Voiam să vă mai spun de asemenea că încercăm să ne gândim la cultură ca la un patrimoniu, o, moșten- o moștenire, ceva care vine din trecut, dar de fapt cultura este actuală, este Um, ține de prezent și dacă astăzi, de exemplu, vreau să spun despre, ceva despre femei, ei bine, 80% dintre filme sunt făcute de bărbați, doar 20% sunt făcute de către femei și că evoluția n-a fost decât de 2% și că în uh, Franța suntem cele mai numeroase, să spunem, dar totuși nu, nu depășim 20% și în realitate în uh, școlile de cinematografie și um, că la, în festivalul peste tot sunt femei, dar există un, un uh, plafon de sticlă, că femeile dispun de mai puțin bani, mult mai puțin bani pentru a face filme. De exemplu, um, bugetul mediu pentru un film făcut de femeie 2,9 milioane și pentru bărbați 4 milioane și că în, festival, în festivalurile mari, de exemplu la Cannes, au fost, nu știu, 1800 de filme, doar 68 um, um, de filme făcute de femei și au fost și ani în care n-au fost uh, deloc regizori uh, femei, uh, cum ar fi 2012, deci recent. Vedeți așadar că există o concentrare a puterii în mâinile celor care o dețin și trebuie să ne gândim la um, realitatea de astăzi, ce fac oamenii de acum, nu numai la strămoșii noștri um, ce ne-au uh, dat moștenire. Trebuie să ne gândim la ce se întâmplă acum, la realitate, sala aceasta pe care o văd că este un pic mai mixă decât de obicei, lucru care îmi convine, îmi place. Merci, merci. Vă mulțumim. Uh, Selin, îți mulțumim. Tocmai asta vroiam să cer să fii scurtă pentru că nu avem prea mult timp. N-a fost prea optimist, dar uh, ne-a redirecționat un pic către calea aceasta a premiilor lux, pentru că, de fapt, în activitatea noastră se referă și la acest subiect. Mai avem 5 minute. Domnule Ken Loach, vă rog. Um, it's been a very... Thank you very much. It has been very instructive and... Mulțumesc foarte mult. A fost o discuție din care am învățat foarte multe. Mă interesează foarte mult ce au spus oamenii. Cum dar vreau să corectez ceva. Din păcate, filmele nu pot fi prezentate gratis pentru că sunt gestionate de distribuitori. Doamna Pac, cineva așa mi-a zis. Nu, au fost pe internet. Până, au fost gratuite pe internet până când a spus cineva că, de fapt, este proprietarul acelor filme și a trebuit să le dăm jos. Dar pentru noul film sperăm să-l putem prezenta în Marea Britanie în comunități la un preț foarte mic. Cred că uh, toată ideea distribuției e foarte interesantă. Problema e că inițiativele sunt bune, dar apar doar uh, pe margini. Dacă ești în Londra, poți să vezi filme uh, independente. Dacă ești în afara Londrei, nu. Noi vorbim de parcă s-ar întâmpla așa, dar majoritatea oamenilor nu se poate vedea filmele despre care am vorbit. Și cred că dacă vrem cu adevărat ca filmele europene și cinema, cinemaul mondial să fie disponibil pentru toți, atunci trebuie să ne gândim la această idee că uh, primăriile au săl de cinema în fiecare oraș, în fiecare comună și să ne asigurăm că cei care fac programele la acele cinematografe să fie oameni interesați de cultură, de filme și nu de fast food. Și așa cred că oamenii vor ajunge să vadă mult mai multe filme. Și uh, ca notă de subsol s-a vorbit despre festivaluri. Am fi pierduți fără festivaluri. Dar un lucru cu adevărat trist este că acum pare că e foarte greu să ai un festival care să nu fie sponsorizat de o mare corporație. De ce? Normal că vor să-și uh, facă cunoscut numele, dar ideologia uh, de la bază este că nu se poate întâmpla nimic fără aprobarea corporațiilor. Nici măcar un festival de film nu putem face fără o mare corporație, fără cineva care să-și facă simțită prezența, care să arate cât de important este Corporația pentru Cultura Noastră. Dar nu sunt centrale în cultura noastră aceste corporații. Trebuie să putem avea expoziții, festivaluri, concerte, fără să ne dea uh, avalul marile corporații. Oare nu e Uniunea Europeană o <laughs> organizație exclusiv neoliberală? Nu știu, dar eu analizez faptele. M-am uitat la tratate, m-am uitat la acorduri, m-am uitat la jurisprudența curții și mă uit la ce, ce s-a întâmplat și ce se întâmplă și mie mi se pare că e neoliberal. Poate dumneavoastră vedeți lucrurile altfel. Cred că aveți argumente, trebuie să demonstrați că uh, nu este așa, trebuie să modificați tratatele, să modificați hotărârile curții, dacă spuneți că nu sunteți neoliberali. Dar când vă purtați așa cu state ca Grecia, ar trebui să, le, să spuneți Greciei să nu-și mai vândă activele publice. Dacă vreți să dovediți că nu sunteți neoliberali, schimbați acest lucru și o să vă cred și o să vă creadă și alții. În legătură cu uh, companiile feroviare, am vorbit deja despre acest subiect și, în încheiere, am un citat din William Blake, un mare poet și artist, mare pictor, care a spus Oriunde există opinii ale banilor, nu se poate face artă, ci doar război și cred că avea dreptate. Yes, I would like uh, to thank our... Doresc să mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri. Ne-am dat seama că sunteți o persoană foarte hotărâtă și chiar dacă unii dintre noi nu sunt de acord cu dumneavoastră, dezbaterea a fost bună și vie și până la urmă a fost o dezbatere europeană pură și ne-am bucurat foarte mult de această oră petrecută împreună. Vreau să-i mulțumesc și lui Doris Pac, e o mare plăcere să vă avem din nou alături de noi. Și aș dori să vă amintesc, dragi colegi și dragi participanți, că as, acum, la șapte fără un sfert, nu departe de aici, se va deschide expoziția 100 de nuanțe de lumină pe tema premiului Lux, în clădirea Parlamentarium, deschisă de domnul Tajani și de doamna Costa. Sunteți cu toții invitați și vă mulțumesc mult pentru prezență. O seară plăcută. Mulțumesc!